Doamnă președintă! Good afternoon, colleagues. The sitting is... Uh, Bună ziua, dragi colegi, Se reia ședința. Înainte de toate, dați-mi voie să vă spun că ședința și procesul verbal, pardon, al ședinței de ieri sunt